La séance est ouverte. Începem reuniunea de azi. Uh, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, uh, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Je voudrais vous apporter quelques am să vă dau câteva informații în legătură cu, în primul rând, deciziile de la reuniunea coordonatorilor uh, pe 24 septembrie. Deci, uh, la reuniunea anterioară, acestea se găsesc în dosarele pe care le aveți în față. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră că sunt adoptate. Iar acum, uh, puncte importante în legătură cu agenda noastră din următoarele săptămâni membrii săptămâna viitoare, și anume joi 18 octombrie, de la 10 la 18, sunt invitați să participe la o reuniune interinstituțională în legătură cu plățile, în prezența domnului comisar Oettinger și reprezent, a reprezentant acestei președinții austriece a Consiliului și a delegațiilor Consiliului. Comisia va prezenta un raport în legătură cu pre- previziunile ce privește plățile și veniturile până în 2023. E un document foarte important, ținând cont de uh, ce sume au mai rămas de lichidat. E vorba de 240 de, 280 de miliarde, adică bugetul nostru ori încă o dată și jumătate. Apoi, pe 18 octombrie, va avea loc un trilog cu caracter bugetar în comisie restrânsă, în cursul căruia echipa de negociatoare ai Parlamentului va apăra amendamentele bugetare adoptate în comisia noastră acum două săptămâni. Și vă reamintesc că în plenară se va vota propunerea, propunerea noastră privitoare la bugetul 2019 la, uh, cu ocazia următoarei sale reuniuni plenare, sesiuni plenare, pe 24 octombrie, iar apoi va începe perioada de conciliere. Unii membri ai Comisiei pentru Bugete cu siguranță uh, vor fi uh, numiți de grupurile lor politice în calitate de participanți la Comisia de Conciliere. Așadar, vă invit să notați că prima sesiune a Comitetului de, Concil- de Conciliere se va avea loc pe data de miercuri 7 noiembrie la ora 9, a doua reuniune când poate, poate că se vor încheia negocierile, nu se știe, va avea loc la Bruxelles vineri 16 noiembrie. și 16 noiembrie înseamnă finalul, deci după uh, săptămâna de sesiune de la Strasburg. de deci sper să încheiem pe 16 noiembrie. Dar dacă la 20, la ora 20 nu suntem convinși că ne satisface modul în care se încheie lucrările, voi uh, întrerupe reuniunea și pe, 20, pe 19 noiembrie la Bruxelles ne vom întâlni din nou. Donc voilà les indications. Da, ă, acestea erau comunicările președintelui. Acum ați primit ă, proiectul de proces verbal al reuniunii de pe 29 august. Sper că au luat cunoștință de el. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, procesul verbal se consideră ca fiind adoptat. Acum v-aș mai spune și că Reuniunea noastră de astăzi este deosebită pentru că colegul Torvalds e însoțit de un membru supleant pe care poate ni-l prezintă. Deci va fi înlocuit, este aici cineva de față și poate ne, se prezintă acea persoană. Mulțumesc. Să am 16 ani din Finland, sunt din Finlanda și astăzi mă aflu aici ca, ca să vă prezint o acțiune pentru drepturile fetelor, este prezentată de către o asociație din Finlanda, pentru că joi uh, sărbătorim Ziua Internațională a Fetelor și uh, pe durata acestei acțiuni uh, pentru drepturile fetelor noi, uh, practic, ne punem în poziția unor uh, lideri și decidenți ca să simțim și noi așa și atunci astăzi, în cadrul acestei acțiuni, preiau poziția lui Nils și astfel noi ne dorim o lume mai egală. Vă mulțumim! Apel entendu, Anabel, Et on vous applaudit. Da, am înțeles apelul dumneavoastră și vă aplaudăm. Uh, thank you so much and thank you, Aino, for being here. Domnul Torvald, mulțumesc, mulțumesc lui Inge că este aici. E probabil bine și pentru Comisia de Buget. Ar fi bine ca fetele chiar să preia comanda în zi de zi, nu doar așa, ca o acțiune de sine stătătoare. A, da, deci acum suntem asigurați că avem cine să ne continue munca. Acum are cuvântul doamna Ines Weidere ca să ne prezinte proiectul său de raport nu, doamna Gardia Sabal are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe lucrările obișnuite, după cum știți, uh, informațiile în Parlament funcționează foarte bine. Cred că duminică v-ați sărbătorit ziua de naștere, așa că vă urăm la mulți ani. Voilà. Voilà qui me touche au plus, plus profond de moi-même. Da, îi mulțumesc frumos. Știu că nu mai sunt tânăr, dar oricum îmi face plăcere, îmi fac plăcere erorile dumneavoastră și iau mesajul ăsta ca un mesaj de prietenie uh, și uh, iată că sunt foarte sensibil la acest uh, mesaj. Bun, doamna Vaider acum cu raportul privitor la mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE pentru asistență Letoniei. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări, la mulți ani, să fiți așa cum sunteți acum tânăr. My report on the mobil... Dragi colegi, acum raportul meu se referă la mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta Letonia. E vorba de fapt un raport care se referă la solidaritate pe care se bazează Uniunea Europeană Uh, deși au fost diferite dificultăți și crize, totuși Uniunea Europeană continuă să-și ajute statele membre dacă e vreun caz de forță majoră. Probabil că știți că anul trecut, din luna august până luna octombrie, Letonia a fost afectată de ploi uh, extraordinare, inundații, precipitații masive care au afectat uh, întreaga țară, dar mai întâi de toate pe una din regiunile cele mai frumoase, dar și cele mai defavorizate din estul țării. Pierderile au fost în valoare de mai mult de 380 de milioane de euro. Pentru o țară mică, ca noastră, cu 2 milioane de locuitori, este foarte mare această pierdere, deci mai ales în uh, regiunea Latgale. Gale E o pierdere de două ori mai mare decât pragul. După cum știți, vorbim de 145 de milioane 740 de mii de euro. Deci e de două ori mai mare decât pragul necesar pentru a fi recunoscută ca o catastrofă naturală. Deci este eligibilă situația pentru a beneficia de asistență din partea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Vă dau și exemple în legătură cu impactul inundațiilor în 2017. Cea mai mare parte a costurilor privește sistemele publice de drenaj și infrastructura necesară, însă uh, s-au mai produs pagube și în agricultură, uh, s-au pierdut recolte, apoi uh, sistemul de drenaj în agricultură s-a înfundat, uh, apoi infrastructura publică a suferit pagube, mai ales uh, în ce privește cursurile de apă, bazinul hidrografic, instalații hidrografice și infrastructură și, și infrastructura inclusiv de transport, uh, drumuri, căi ferate, în total 184 de șosele au fost uh, au suferit pagube, apoi traficul feroviar a fost suspendat temporar. În august s-a declarat starea de urgență pentru că instituțiile guvernamentale și uh, întreprinderile care furnizează servicii populației, populației n-au mai putut funcționa. Uh, un număr de școli au fost inundate, apoi uh, clădiri guvernamentale au trebuit închise. Din experiență personală vă spun că eu am nota, am putut nota acolo unde altă dată era un câmp. Uh, Uh, pur și simplu am putut merge acolo cu barca. Deci vă dați seama ce uh, mari pagube a suferit țara mea. Și rezultatul e că Comisia Europeană estimează că ceva mai mult de 17,7 milioane de euro trebuie mobilizate din uh, Fondul de Solidaritate pentru Letonia. Și aș sublinia mai ales că nu va fi nevoie de buget rectificativ. Fondurile vor fi puse la dispoziție în, în cursul acestui an și deși contribuția Fondului de Solidaritate este doar 5% din pierderile noastre totale, uh, Totuși e nevoie de cuvinte de laudă. Din 2002, când acest instrument a fost introdus, uh, în fiecare an Fondul de Solidaritate ajută toate statele membre, adesea în împrejurări tragice, pentru că natura nu cunoaște frontiere. E vorba și de cazurile cele mai vizibile în care asistența directă a UE uh, pune în lumină rolul Uniunii Europene și, sigur, și munca noastră a europarlamentarilor. În aceste cazuri noi arătăm că, într-adevăr, îi ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Mulțumesc! Da, spune președintele, solidaritatea e un bun comun european. Mulțumim, doamnă raportare. Acum să vedem cine vrea să ia cuvântul, raportor din umbră, doamna Moran, care tocmai a sosit. Vă rog, aveți cuvântul dacă vreți. E-mail? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și mă asociez celor spuse de doamna raportor, bineînțeles. Consider că solidaritatea e una din valorile fundamentale din Uniunea Europeană și voi fi foarte atentă la ce se va întâmpla în continuare și vom reacționa ca grup la, uh, cu amendamente pentru acest raport. Mulțumim, nu mai avem alți raportori din umbră prezenți. Cine ar mai dori să intervină? Bine, atunci ne oprim aici. Doamna raportor a fost atât de convingătoare încât nu mai avem ce să spunem. Amendamentele la acest raport trebuie să fie depuse Înainte de 11 octombrie, la prânz, votul în Comisia de Buget va avea loc la 5 noiembrie și apoi în prima sesiune plenară din luna noiembrie la Strasburg se va vota. Să mergem acum mai departe. Un raport la jumătatea mandatului cu privire la poziția Parlamentului privind cadrul financiar multianual și resursele proprii. E o dezbatere cam de o oră și jumătate, cea pe care o vom avea, astfel încât să îi ascultăm pe raportorii de la ECON și pe raportorii de la Comitetul Regiunilor, de la CESE și Comitetul Regiunilor și dau cuvântul co-raportorilor. Acum mă uit după doamna Isabel Toma. Și nu știu dacă Ian Olbricht intervine primul sau Isabel Toma. Isabel Toma. Bun, facem așa cum simțim. Mulțumesc, domnule președinte. Această comisie a decis să se ocupe în cadrul procedurii normale de acest raport uh, interimar în ceea ce privește CFM-ul după rezoluția din mai după rezoluția din iunie și am decis să facem totul pe baza unei propuneri a comisiei, așa cum prevede această procedură și ne-am bazat și pe mandatul de negocieri care a fost al nostru. Încă din martie 2018 avem acest raport. Acel raport din martie 2011 spunea că da, acesta e un mandat de negociere cu privire la cadrul financiar multianual. Insist asupra faptului că această idee de a lucra atât asupra raportului din martie cât și asupra raportului din partea Comisiei a făcut astfel încât să putem să luăm două decizii. Prima noutate este că am redactat acest raport ca un raport de codecizie pentru prima dată în Parlamentul European, așa că am modificat această propunere a Comisiei ca în cazul oricărui alt raport. Și apoi Apoi am decis să mai integrăm un ceva în raport și anume cifrele, sumele, sumele pentru toate programele. Ne-am bucurat aici de experiența celora care negociaseră cadrul financiar multianual actual și îl salut măcar pe unul dintre aceștia. Ei ne-au ajutat și ne-au spus că să se negocieze fără cifre ar fi complicat. Acest raport are două noutăți, cum spuneam, adică un raport sub cod decizie și a doua noutate e tocmai că avem cifre pentru programe. Cât despre metoda pe care am folosit-o, în afară de cele două elemente, așa cum știți, nu Comisia de Bugete este cea care trebuie să decidă pentru întregele între toate celelalte comisii sectoriale, însă existau două elemente în raportul din martie. Primele elemente erau niște linii roșii. Acestea au fost ușor de transport de transpus, uh, atât prin amendamente la propunerea comisiei, cât și prin uh, acel tablou cu cifre. Ce aveam de înmulți cu trei sau că ar fi trebuit să mai facem cosme să fie de două ori mai uh, mare și apoi alte inițiative unde e nevoie de o înmulțire cu doi și așa mai departe. Apoi, coeziunea în agricultură, erau linii care erau foarte clare, nu se puteau interpreta. Uh, am văzut acest raport, am făcut amendamentele de care era nevoie și am inclus și cifrele care au reieșit. Aceste lucruri au fost facile. În raportul din martie mai existau și alte elemente, de exemplu, un nou program legat de garanțiile existente garanția pentru copii și altele. și elemente care nu au putut fi excluse. Ne gândeam să fie o marjă de manevră între suma care exista și apoi o eventuală creștere a ei. Pentru tot ceea ce era clar, foarte bine delimitat și precis în raportul de martie, nu am făcut decât să transpunem totul în cifre și amendamente. Tot ceea ce a lăsat spațiu de interpretare, am trimis aceste aspecte în comisiile sectoriale. Astfel, am solicitat ca aceste comisii să facă avize pentru CFM pe baza raportului nostru. Împreună cu Ian, cred că am avut două sau trei reuniuni cu raportorii care se ocupau de avize în comisiile sectoriale și le-am cerut să ne trimită aportul lor, să ne trimită cifre, idei, înainte să redactăm totul. Unii au reușit să o facă, alții sunt în întârziere, alții nu știu dacă ne vor trimite ceva sau nu, e misterios deocamdată, însă credeți-mă, credeți-mă noi am făcut tot ce ne-a stat în putință. Însă, totuși, rămâne de făcut, anum, rămân de făcut anumite modificări legate de aceste comisii sectoriale care încă nu și-au trimis propunerile. Uh, Însă să știți că până la final ne vom adapta, vom adapta și amendamentele și cifrele, astfel încât să încercăm să facem o sinteză cât mai bună între cerințele existente, plafonul de 1,3 de la care nu trebuie să ne deplasăm și apoi solicitările de multe ori legitime ale comisiilor sectoriale cu privire la CFM. Iată, domnule președinte, metoda pe care am urmat-o noi. Mulțumesc, Isabel. Ian Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Să adaug câte ceva la cele spuse de Isabel Toma. Cât despre tabel și cifre, cred că E foarte important faptul că noi încercăm să facem o defalcare a cifrelor pentru fiecare politică, pentru fiecare program. Nu a fost foarte ușor pentru că noua clasificare propusă de comisie nu e aceeași cu vechea clasificare și vă pot da niște exemple. Când noi, Parlamentul, am votat să menținem politica de coeziune și agricultură pe, acel nivel, pe același nivel nominal, întrebarea întrebare a fost ce ne dorim de fapt. Ne dorim ca fondurile de coeziune, FEDER, fondul social sau ne gândim la un nou capitol, coeziune și valori ne gândim la FSE sau ne gândim la FSE Plus. Sunt lucruri diferite. De aceea, a trebuit să spunem foarte clar că noi ne dorim să men- că a menține la același nivel înseamnă aceeași finanțare la același nivel, nu aceleași capitole, pentru că capitolele sunt diferite. De aceea, comisiile specializate sunt acum uh, obligate să facă o defalcare ele însele. De aceea nu e foarte ușor pentru ele, pentru că există diferite abordări la diferite politici. Și vă pot da un exemplu, fondul de coeziune versus FEDER, apoi fondul social european, dar și instrumente care mai există pentru toate fondurile sub agricultură. Așa că noi acum așteptăm ultimele propuneri din partea comisiilor specializate cu această defalcare a cifrelor și va fi o, o poziție politică importantă pentru fiecare dintre aceste comisii specializate. Acest raport interimar nu are de-a face doar cu tabelul. Tabelul va fi anexa la acest raport interimar. Raportul interimar are de-a face cu întregul CFM și anume chestiuni legate de structură, cum ar fi durată, durata, apoi structura CFM-ului, dacă acceptăm noua structură care a fost propusă de comisie sau nu o acceptăm. Acesta este un element important. Apoi mai intervine și flexibilitatea, flexibilitatea noul CFM. Cred că întreaga chestiune e mult mai largă, trece de cifre. Noi, ca raportori și noi, Comisia de Bugete, mergem pe ideile din martie și mai și spunem la ce ne gândim în linii mari cu privire la CFM când spunem 5 plus 5, dar acum pentru prima dată 7. Aceasta este poziția politică a Parlamentului și când vorbim despre această structură, e acceptabilă pentru noi, noua structură și, bineînțeles, și reducerile efectuate în programe, reduceri efectuate de Comisia Europeană. Însă noi încercăm să fim foarte clari cu această revizuire la jumătatea mandatului. Am mai avut această experiență și înainte, așa că ne-am dorit să existe o revizuire într-adevăr puternică. În raportul nostru menționăm și două elemente, unul legat de cheltuieli și unul care rămâne la latitudinea colegilor noștri care sunt raportori pentru resursele proprii. Această parte pe resursele proprii nu ne ocupăm noi, eu și Izabel și colegii, însă intervine și statul de drept. Statul de drept e o nouă idee importantă în noul regulament. Bineînțeles că nu dorim să repetăm totul cu privire la noul regulament, însă am spus că dacă acest nou regulament e acceptat de Consiliu și dacă e acceptat încă o decizie de Parlament, atunci ar trebui să implice acele elemente care să nu ducă la o pedepsire a beneficiarilor finali, pentru că statul de drept și toate celelalte elemente legate de sistemul sistemul de justiție, funcționarea legii, corupția. Totul depinde de politica guvernului. Așa că beneficiarii finali nu ar trebui să fie victimele a ceva ce este făcut de guvern. Doar un capitol are de-a face cu toate acestea. Ca să fac un rezumat, raportul interimar va reprezenta poziția politică a Parlamentului cu privire la următorii pași din CFM. Va fi o propunere care va avea de-a face cu structura, cu flexibilitatea existentă în CFM, și de asemenea va conține și elemente care au fost menționate de Isabel Toma, elemente noi, în primul rând modificări ale textului, chiar dacă suntem dar în procedură de consimțământ și apoi tabelul. Tabelul care va fi o declarație foarte clară din partea Parlamentului. Cum își înțelege Parlamentul poziția 1,3? Cum putem să o prelucrăm și le-aș reaminti colegilor, odată ce Comisia de Bugete acceptă proiectul și odată ce Parlamentul votează raportul interimar, din acel moment comisiile specializate sunt cele care vor accepta și vor vota textele legislative, care vor include cifrele din raportul interimar. Cred că e foarte important și e o muncă desfășurată în paralel în diferitele comisii. Mulțumesc! Vă le mulțumim celor doi co-raportori pentru eforturile depuse în pregătirea acestui document. Și le mulțumim pentru timpul pe care l-au sacrificat și schimburile de păreri pe care le-au avut cu colegii noștri din alte comisii parlamentare astfel încât să prezinte pentru prima dată o propunere cu cifre, program de la program la program. E un lucru care consolidează poziția de negociere, astfel încât Consiliul să aibă un mandat și să deschidă negocierile la începutul anului 2019. Însă, CFM-ul e un dosar foarte important, dar Acest dosar se leagă de noile resurse, resursele proprii. Și acest raport interimar e într-adevăr un lucru inovator, e semnat de patru coraportori și doi coraportori pentru CFM și doi coraportori pentru noile resurse proprii. Așa că îi dau cuvântul lui Gerard Depre sau Janus Lewandowski. Cine va interveni primul? Domnule Lewandowski. Domnule președinte, în legătură cu propriile resurse, aportul nostru la raportul interimar nu e foarte ce, nu vine cu ceva foarte nou, pentru că consolidăm ceea ce Parlamentul a votat deja. Ce e important și cum a menționat deja domnul președinte, punctul 9 Punctul 9 are de-a face cu pachetul unic, cheltuieli și venituri ca pachet unic și nici un acord fără, și citez acum din text de la punctul 1, fără progres care să corespundă cu noile resurse proprii. Există o condiționalitate, o condiționalitate a Parlamentului. Ce e de asemenea important e asigurările pe care le putem da cetățenilor că noile resurse proprii nu fac să crească uh, povara fiscală pentru cetățenii noștri. Noi salutăm propunerea pe care a făcut-o Comisia cu noile resurse proprii cu, care merg mână în mână cu consolidarea pieței unice, taxarea și protecția mediului. și ne gândim la materialele plastice, sistemul de comercializare a emisiilor, lucruri pe care eu nu prea le salut, aceste tese, noile resurse. Însă aceasta e starea de fapt și aceasta este poziția Comisiei. Și am dorit să extindem lista resurselor proprii cu, spre exemplu, o introducere a digitalizării și să ne gândim încă o dată la taxa pe tranzacții financiare alte venituri, am dorit ca acestea să, să fie o parte a veniturilor. Și împreună cu Gerard Depre ne dorim să venim cu amendamente constructive. Mulțumim, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte, Ianus Lewandowski a spus care sunt ideile principale. Așa că eu voi face niște comentarii legate de abordarea pe care am avut-o, aș spune o abordare prudentă. Le mulțumesc și celorlalți doi coraportori pentru că au spus că este această legătură între resurse proprii CFM și că acesta e, această legătură e un element politic indisociabil. Cred că acesta este elementul esențial în ceea ce ne privește. Am optat pentru această abordare prudentă din două motive cât despre identificarea modificărilor survenite în sistemul de resurse proprii. Din dezbaterile care au loc acum în Consiliu, Ianus știe foarte bine, există o mare diversitate în pozițiile statelor membre. Unele nu vor să schimbe nimic în sistemul actual. Pentru ei, resursele proprii care se bazează pe venitul național brut din fiecare stat e alfa și omega în ceea ce privește finanțarea. E foarte clar. Există unii care au această poziție foarte fermă. Alții dau dovadă de mai multă deschidere și sunt atenți la această idee de a introduce resursele proprii în buget. Însă discuția e una foarte vie în cadrul Consiliului cât despre resursele proprii, trebuie să mai știm și următoarele. Parlamentul nostru are mai puțină putere față de în cazul CFM-ului. Pentru CFM, Parlamentul trebuie să-și acorde consimțământul. Pentru resurse proprii nu avem nimic de zis. Putem să facem un aviz uh, însă nu putem spune nimic. Da, putem vorbi, însă nu avem un cuvânt greu de spus. Nu trebuie să țină cont de ceea ce spunem noi. De aceea, Ianu și eu am convenit să prezentăm lucrurile într-o abordare prudentă rămânând foarte bine legați de poziția, de poziția comisiei în propunerile pe care le-a făcut și sugerând și noi piste, noi piste care ar putea să fie explorate. Iată, domnule președinte, ceea ce doream să spun acum. Mulțumim celor doi co-raportori ai noștri în domeniul propriilor resurse. E clar că noi resurse proprii nu înseamnă că trebuie să crească povara fiscală pentru contribuabilii europeni, ci înseamnă că dacă sunt noi resurse proprii, ele vor ușura impozitele la nivel național, pentru că se vor reduce contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii. Bun, mulțumim celor patru co-raportori pentru toată munca lor iată, de 2 ani, practic, așa cu hotărâre și încăpățânare și sperăm să aibă câștig de cauză și la negocierile cu Consiliul. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, coordonatorilor, domnul Fernandez, vă rog, în numele PP-ului. Monsieur le Président, je parle... Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba portugheză agradecer todo o empenho. Aș dori să le mulțumesc și eu tuturor celor implicați pentru munca foarte grea, raportorilor, raportorilor din umbră, comisiilor implicate. Cred că putem să spunem acum cu încredere că Parlamentul este pregătit. Parlamentul și-a făcut treaba. Și sperăm că și Consiliul ar putea, va putea să spună același lucru. Ne dorim ca și Consiliul să-și încheie lucrările, astfel încât să putem încheia acest dosar până la sfârșitul anului. Deci Consiliul trebuie să-și adopte mandatul. Este crucial să ajungem la un acord în, în parcursul acestui mandat legislativ. Și asta nu e doar în interesul tuturor grupurilor politice care au ajuns la un consens, ci este în interesul tuturor cetățenilor europeni. Pentru că ne confruntăm cu provocări importante pe viitor și pentru a putea răspunde la acestea, trebuie să avem un cadru financiar multianual, astfel încât în ianuarie 2021 să se poată lucra. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie adoptat uh, CFM-ul uh, și toate regulamentele conexe. Și sigur că trebuie să adoptăm și cifrele pentru anul viitor. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu programul Erasmus Plus dacă s-ar întrerupe plățile uh, pentru acesta sau plățile directe pentru fermieri sau um, dacă s-ar uh, produce perturbări în finanțarea coeziunii, proiecte care au fost deja lansate, care sunt în curs și apoi se trezesc fără bani. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrerupe finanțarea pentru întreprinderi? Toată incertitudinea juridică uh, care ar putea să decurgă din uh, lipsa unui acord asupra bugetului. Uniunea Europeană are nevoie în mod disperat de previzibilitate, comunitatea de afaceri are nevoie să știe ce va urma. De asemenea, cercetarea. Toți au nevoie de niște uh, orientări uh, previzibile. Nu putem să permitem să existe o uh, Um, întrerupere e absolut esențial pentru competitivitatea, solidaritatea Europei, pentru a putea face față problemelor cu care ne confruntăm cu toții. De aceea trebuie să practicăm solidaritatea pentru toată lumea. E o responsabilitate pe care o împărtășim cu toții, fie că vorbim de problemele mari, cum ar fi migrația, securitatea, unde avem nevoie de soluții comune la nivel european. Și cred că cetățenii europeni se așteaptă la rezultate de la noi. Așadar, haideți să vedem odată mandatul de negociere la Consiliu și să începem discuțiile, pentru că viitorul Europei depinde de asta, perspectivele de creștere ale Uniunii Europene și încrederea în proiectul european. Cetățenii ne-au investit cu încredere. 1,3% din PIB aceasta este propunerea noastră. Cred că este o propunere absolut rezonabilă. Și Parlamentul a adoptat o metodologie robustă. Nu e ceva ce am inventat așa peste noapte. E vorba de uh, o metodologie bine gândită care ne permite să ne asigurăm că vom avea sumele de care avem nevoie. Deci am făcut calculele și am ajuns la această cifră de 1,3%, care ne permite să finanțăm în continuare coeziunea, agricultura, ă, cercetarea, întreprinderile, Erasmus+. 1,3% din PIB ne va permite să facem față problemelor securității, apărării. E o cifră care are un fundament real se joacă cu această cifră. La Consiliu unii spun, nu, vrem 1%. Cred că în aceste dezbateri sunt absolut uh, absurde și trebuie să le spunem acest lucru foarte clar cetățenilor. În ceea ce privește finanțarea, aș vrea să clarific uh, un lucru. Nu vorbim despre impozite europene aici. Asta e o chestiune care ține de parlamentele naționale. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre creșterea veniturilor fără a-i penaliza pe cetățenii în vreun fel, fără a crește povara fiscală pe care o suportă cetățenii. Despre asta este vorba în dezbaterea despre resursele proprii. Și acum mingea este în terenul Consiliului. Noi avem o propunere pozitivă din partea raportorilor Vrem să eliminăm uh, reducerile, vrem un buget mai transparent. Deci, vom introduce mult mai multă claritate în întregul proces. Și suntem uh, uniți pe aceste subiecte în Parlament, avem un obiectiv foarte clar, vrem un buget care să facă față nevoilor și provocărilor cu care ne confruntăm și vrem ca acesta să fie adoptat astfel încât să fie pregătit în ianuarie când trebuie să se lanseze toate programele. Pour que le Conseil vous entende. Da, acum sper să vă dea ascultare și Consiliu. Acum e de Gardia Saval. Da, domnule președinte, raportorul nostru din umbră Daniel Levioti. Scuzați-mă, spune președintele. Domnule Viotti, atunci. Grazie, grazie președinte. Anch'io voglio ringraziare Voglio ringraziare i... Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc și patru, celor patru coraportori pentru că uh, munca lor oglindește exact uh, ceea ce li s-a cerut să facă și, de asemenea, pozițiile comisiei noastre după luni întregi de discuții. Acum mă refer pe scurt la uh, partea de competența mea, pentru că colega Toma deja prezintă poziția grupului în legătură cu cadrul financiar uh, multianual următor. În ce privește propriile resurse și modul de a finanța bugetul, uh, sunt de acord cu ce au spus cei doi uh, coraportori și chiar dacă am uh, plecat cu poziții destul de bine conturate încă uh, dinainte de a începe discuțiile pe tema propriilor resurse. Apreciez că s-a vorbit și de prudență de către colegul de preș, de către colegul Lewandowski. Sigur, eu spun că poziția asta e nu, de, nu neapărat prudentă, cât realistă. Pentru că Parlamentul nostru dorește să mm, facă anumite cereri care probabil că vor depăși așteptările celorlalte instituții și atunci uh, totuși uh, e, uh, colegii noștri au lucrat cu prudență, deci s-au concentrat pe măsuri puține, dar concrete și care realistic vorbind, realist vorbind să fie acceptate de Consiliu și probabil să fie și adoptate dacă dorește Consiliu. Cred că asta este soluția cea mai bună. Bă. Eu am auzit uh, ce a spus domnul Lewandowski și ceilalți colegi care uh, au luat cuvântul după el. Deci am spus uh, mai de mult că mă interesează uh, mult ca să fie clar și pentru statele membre care nu sunt așa de bine pregătite, dar și pentru cetățeni, că instituția noastră, Parlamentul European, nu, spune deloc că trebuie să mărim impozitele eh, cetățenilor europeni, ci doar noi avem intenția de a eh, găsi resursele ca să finanțăm eh, programele utile pentru cetățenii europeni și care s-au bucurat de succes și vor mai avea succes și pentru a pune la dispoziție și resurse pentru statele membre, eventual, pentru că ideea de a identifica proprii resurse care să nu înseamnă să nu însemne să mărim taxele și impozitele poate ar părea chiar ceva miraculos da nu, asta ne dorim. Să nu creștem impozitele pentru cetățenii noștri, dar să ne și uh, chiar să eliberăm, să punem la dispoziție resurse pentru statele membre. Noi spunem asta foarte clar, e un obiectiv al Parlamentului nostru și, cum a spus dumneavoastră, Parlamentul întotdeauna a avut acest obiectiv. Deci cred că pe calea asta trebuie să o luăm așa cum uh, uh, se spune anterior Eh, s-a vorbit despre legătura dintre adoptarea următorului uh, cadru financiar și un sistem de finanțare acestui în următorii ani. Mulțumesc! Merci, monsieur Viotti. Vous exprimiez au nom du groupe SN. Mulțumim, domnule Viotti care a vorbit din partea uh, grupului SND și acum uh, din partea grupului ECR, domnul Colon. Auch ich danke zunächst einmal ganz herzlich. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc călduros tuturor celor implicați, uh, raportori, uh, co raportori, pentru toată munca depusă. Știm cu toții cât de multă muncă e la un astfel de dosar. Și chiar dacă poziția acestui Parlament, uh, sigur că a fost deja exprimată în diverse rezoluții, totuși Aș dori să vă spun că noi, cei de la ECR, pe foarte multe puncte, avem totuși o poziție de principiu diferită cu privire la modul în care ar trebui să arate un buget eficient al Uniunii Europene. Vreau să amintesc câteva puncte, pentru că încă mai avem șansa, pe baza acestei propuneri de rezoluție, să schimbăm macazele în multe puncte. Uh, în primul rând, vreau să subliniez că ar trebui să ne îndepărtăm de această dorință uh, pentru mai mulți bani, pentru a putea distribui mai mulți uh, bani. Pentru că asta ar însemna că dacă toți spunem că avem noi provocări și trebuie să le facem față și uh, avem nevoie de bani, atunci ar trebui să fim curajoși pentru a prevedea plăți degresive în, în domeniul agricol, de exemplu. N-ar trebui să avem un plan financiar pe șapte ani în care în fiecare șapte ani din cei șapte să prevedem aceleași sume și apoi peste șapte ani să fim din nou în aceeași dilemă. A, da, păi nu putem să facem mare reduceri pentru că foarte mulți oameni s-au uh, bazat că vor primi o anumită sumă. Uh, Uh, acum ar fi momentul să spunem în domeniul agricol, ok, hai să mai uh, uh, mișcăm ceva la bani. În politica de coeziune, aceeași, uh, aceeași chestiune. Da, putem să arătăm solidaritate, dar nu avem nevoie de politică de coeziune pentru regiuni care sunt dezvoltate peste medie. Nu au nevoie de coeziune. Coeziunea ar trebui să se focalizeze asupra domeniilor unde chiar e necesară. Și tocmai în același domenii ar trebui să fim din nou curajoși și să spunem odată pentru totdeauna că avem nevoie de o metodă prin care să definim obiective pe care le putem măsura. Pentru că nu se poate să descriem niște lucruri pe hârtie și după aceea nimeni să nu-i mai pese ce, de fapt, eh, ce s-a făcut cu acești bani. Am subliniat aceste două domenii pentru că sunt în continuare domeniile în care se cheltuie cel mai mulți bani. Atunci când vorbim despre resursele proprii, și aici am uh, o poziție diferită față de cele pe care le-am auzit până acum, astăzi. Mă miră, trebuie să vă spun, această poziție ca un fel de mantră. Uh, vrem un sistem de resurse proprii pentru Uniunea Europeană, dar uh, nu suntem siguri dacă nu cumva acest sistem nu va duce la o împovărare și mai puternică a cetățenilor europeni dragi colegi, vă rog, uitați-vă în istorie, în statele membre, dacă nu cumva uh, nu au existat situații în care, prin introducerea vreunei, vreunui impozit, au scăzut uh, alte impozite. Nu știu dacă e posibil acest lucru. Dacă noi introducem noi impozite și taxe, atunci acest lucru, sigur că nu are nimic de a face cu creșterea impozitelor și taxelor în statele uh, membre. Uh, dar uh, sigur că taxele și impozitele nu vor scădea în statele membre și deci până la urmă cetățenii vor plăti mai mult. Deci acestea sunt câteva puncte unde ca principiu sunt în continuare de părere că dacă vrem subsidiaritate în Uniunea Europeană, atunci nu trebuie să existe drepturi fiscale la nivel european Um, și dacă vom crește uh, impozitele și taxele sau dacă mergem în această direcție, o să ajungem uh, la un moment dat la Statele Unite ale Europei, sunt convins. Mulțumim, domnule Kölmel. Domnul Depre. Adieu. Euh, euh, pentru grupul ALDE, domnule uh, președinte, dau cuvântul imediat colegului meu, dar vreau totuși o secundă să reacționez uh, la spusele antevorbitorului meu. Când vorbim de resurse proprii noi, uh, nu ne referim la vreun impozit european. Impozitele rămâne, rămân de apanajul uh, statelor membre, sunt hotărâte de miniștri la nivelul Consiliului, trebuie votate de parlamentele naționale din uh, statele membre și doar o parte din aceste venituri poate fi afectată la nivelul Uniunii Europene. Deci, nu e uh, o, o, un lucru fals. Noi nu ne dorim și nu propunem să impunem, să instituim uh, impozite europene, trebuie să spunem clar. Dar unul din obiectivele acestor resurse proprii e să permitem în timp scăderea contribuțiilor statelor membre din bugetele naționale. Asta e realitatea. Și deja are loc acest lucru, pentru că față de situația anterioară, uh, partea de resurse proprii bazată pe veniturile naționale și din, de la bugetul fiecărui stat membru scade uh, în ce privește contribuțiile la bugetul european. Deci, vă rog, cu prietenie vă spun că, în primul rând, noile resurse proprii permit, permit să se scadă contribuțiile naționale și, doi, noi nu cerem să se instituie un impozit european. Dau cuvântul uh, colegului meu, vă rog. Pardonez-mă. Mă rog, eu îi dau cuvântul că sunt președinte, scuzați-mă. Dar, spune președintele, așadar, cu alte cuvinte, aceste noi resurse proprii sunt ca și, state, ca și uh, drepturile vamale, sunt, de drepturile vamale sunt colectate de statele membre și unii profită ca să păstreze pentru ei înșiși 20% din aceste taxe vamale. Am putea revizui aspectul ăsta, se pare. Da, pentru că e vorba de porturi, Amsterdam, Rotterdam, Anvers, totuși 20% e cam mult uh, pentru serviciile vamale din uh, țele de jos și Belgia, Belgia. Dar dacă e vorba de noi resurse proprii, e vorba de impozite care vor fi percepute, dar asta înseamnă că legislațiile naționale trebuie adaptate ca atare și sunt percepute aceste impozite de către statele membre și sumele percepute sunt puse la dispoziția Uniunii Europene, dar consecința va fi că se va reduce contribuția statelor membre la bugetul european, astfel încât statele membre își vor putea reduce și restul impozitelor. Așadar, să nu răspândim ideea că noile resurse proprii vor reduce mai multe impozite pentru contribuabile europeni din potrivă. Bun, domnul Torvalds, vă rog. Thank you, Chair. Um, I'll be... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc în deschiderea domnului Torvalds. În, vorbind ca o tânără cetățeană europeană, știm că politicile europene afectează direct milioane de fete și de aceea, în deschidere, aș dori să subliniez că noi fetele cerem ca Uniunea Europeană să-și îndeplinească promisiunile pe care le-a făcut uh, pentru noi. Vrem un buget care să sublinieze și dimensiunea de gen. Dorim ca Uniunea Europeană să investească în viitorul nostru al fetelor, să investească în combaterea discriminării, pentru că egalitatea de gen nu e doar uh, o sintagmă frumoasă Uh, la nivel declarativ e necesară pentru economia europeană și pentru calitatea vieții tuturor uh, cetățenilor. Deci cerem ca Uniunea Europeană să ne asculte și pe noi, tinerii săi cetățeni, și să alcătuiască un cadru financiar multianual care să reflecte într-adevăr valorile care se regăsesc în promisiunile care au fost făcute, în toate discursurile pe care le-am uh, auzit, toate promisiunile frumoase care ne s-au făcut. Și o să-l las și pe Nils Torvalds uh, să, să spune câteva cuvinte despre CFM ca să nu se simtă complet uh, inutil. Eu mulțumesc. Mulțumesc, Ana. Uh, poate că ați putea să intrați uh, să citiți poemul național finlandez uh, Kalevala, unde um, uh, se regăsește uh, numele domnișoarei care se, este lângă mine astăzi. Deci istoria prinde viață astăzi aici. Vreau să mulțumesc și eu colegilor pentru munca grea și vor mai avea mult de muncit și în perioada următoare. Și voi vorbi mai mult uh, din perspectiva raportului IPCC de ieri. Pentru că atunci când vorbim... Uh, Și asta pentru că uh, evaluarea la jumătatea termenului va trebui să țină cont de climă, pentru că dacă ați uh, analizat situația, poate că ați văzut cifrele de ieri uh, Uh, din raportul uh, ONU și e foarte clar, dacă ne uităm la uh, acest grafic, dacă deciziile noastre nu țin cont de acest grafic, atunci vom rata șansa. Deci, um, ascultând și dorințele Ainei, um, E clar că avem o sarcină importantă în fața noastră care va uh, avea o influență nu doar asupra vieților noastre, ci și asupra vieților uh, fetelor pe viitor. Mulțumesc. Bărbații astăzi trebuie să fie mai responsabili decât înainte pentru că prin faptele rele și nu numai bărbații, toți, toți oamenii uh, fac uh, fapte care dăunează planetei. Acum reprezentantul verzilor, vă rog. Thank the... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc și eu coraportorilor pentru munca depusă și pentru abordarea inovatoare a acestui raport, mai ales datorită cele de-a doua părți, care include amendamentele legislative și cea de-a treia parte, unde este o defalcare pe categorii și care conține și cifre. Salutăm acest raport pentru că el reflectă uh, fidel uh, pozițiile Parlamentului de până acum din raportul din mai și din, din raportul din martie și rezoluția din mai. Acest proiect de raport este deci consecvent reflectă în mod consecvent majoritatea pozițiilor uh, asumate de Parlamentul European până acum și noi suntem pregătiți, deci, să mergem pe linia aceasta, uh, fiind consecvenți cu pozițiile și voturile noastre precedente, însă am dori să vedem niște îmbunătățiri în text. Și acesta prin amendamentele, prin discuțiile pe care le vom avea și prin uh, voturile pe care le vom avea. Vreau să menționez câteva puncte importante pentru grupul nostru. De exemplu, um, chestiuni legate de gen, de protecția climei și de obiectivele de dezvoltare uh, durabilă sunt priorități cheie pentru noi. Ele se regăsesc în uh, proiectul de text, dar considerăm că ar trebui îmbunătățit textul în acest sens, mai ales în primele părți ale raportului, primele două părți. De asemenea, credem că raportul ar trebui să răspundă la propunerea Comisiei uh, cu uh, privire la această țintă de cel puțin 25% din cheltuielile Uniunii Europene care să contribuie la obiectivele uh, climatice. Nu e exact ceea ce am propus noi în rapoartele noastre. Era totuși 30% procentul de cheltuieli pentru uh, combaterea schimbărilor climatice, cel târziu până în 2027. Deci cred că ar trebui să ajungem la un acord cu privire la formularea, modul în care am putea reformula acest compromis la care am uh, ajuns aici în Parlamentul European. De asemenea, considerăm că bugetul, următorul cadru financiar multianual, ar trebui să uh, includă mai puternic uh, dimensiunea de gen și revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui să fie un proces cât mai deschis posibil, n-ar trebui să excludă niciun fel de opțiuni revizuirea la jumătatea termenului ar trebui să fie o ocazie de a tocmai de a revizui cadrul financiar multianual și, dacă va fi necesar, să îl revizuiască în profunzime. De asemenea, am dorit niște creșteri uh, uh, pentru anumite programe de, de, deocamdată pot să vorbesc despre ESF+. Plus. Uh, Comisia propune o reducere netă față de programul actual și noi propunem o mică creștere în loc de o reducere, dar sigur luând în considerare întotdeauna faptul că trebuie să respectăm uh, plafonul global de 1,3% uh, fixat în raportul din martie. De asemenea, credem că ar trebui să reamintim poziția îndelungată a Parlamentului European. Regulamentele CFM ar trebui să fie adoptate cu vot cu calificat, majoritate calificată la Consiliu. Nu putem să acceptăm o formulare spunând că CFM-ul ar trebui, în orice caz, să fie adoptat înainte de alegeri. Nu excludem posibilitatea adoptării CFM-ului înaintea alegerilor, dar uh, pentru noi conținutul este mai important decât uh, termenul. Deci uh, poziția noastră, voturile noastre ar trebui să depindă de, de conținutul propunerilor pe care le vom primi din partea Consiliului. În ceea ce privește resursele proprii, aș dori să spun doar câteva lucruri. În primul rând, Considerăm că textul ar trebui să fie mai ferm, mai ales în ceea ce privește CCCTB-ul, uh, taxa pe tranzacții financiare, taxa digitală, ar trebui să fim mai fermi uh, cu aceste noi taxe și să respectăm poziția îndelungată a Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește reducerile și n-ar trebui să susținem propunerea de eliminare treptată care ar putea să fie utilizată ca o modalitate de a prelungi ceva ce este în mod clar o anomalie. Vom depune amendamente care vor lua în considerare lucrurile pe care le-am uh, expus acum și sunt pregătit să colaborez cu raportorii, co-raportorii și ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Merci. Je ne vois pas... Mulțumesc, nu văd raportor din partea GUE, domnul Vali pentru FDD. Ringrazio anche i relatori per la loro esposizione, devo dire... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și raportorilor. Păi nu pot decât să fiu de acord în unele cazuri, și anume când se spune că unele programe sunt foarte importante. De exemplu, eu sunt de acord cu lupta împotriva sărăciei, cu bani mai mult pentru cercetare, cu ce spune colegul Torvalds cerând bani pentru programe pentru tineri, însă apoi trebuie să vedem ce se întâmplă în realitate ca să nu intrăm în discursuri populiste, pentru că în centrul Italiei, de exemplu, sunt persoane afectate de cutremur. Aș, vrea, aș putea să le aduc aici ca să vorbim puțin despre ce probleme au ei și cât se poate, ce limite au banii publici pentru a-i ajuta. Din păcate sunt limite prea rigide, se limitează reconstrucția acolo unde sunt pagube indirecte de aproximativ 100 de miliarde de euro pentru Italia. Deci vă spun că Trebuie să înțelegem ce se va întâmpla și cu Brexitul uh, și eu cred că trebuie să nu facem uh, propuneri care să fie practic irealizabile uh, și nerealiste. Sigur, propunerile sunt bune dacă se găsesc resurse, noi le putem susține, însă uh, Totuși, unele țări trebuie să dea zeci de miliarde în plus pentru asemenea propuneri și nu știu astăzi dacă niște reguli de buget așa de rigide ne permit așa ceva. Deci eu cred că Bun, e o poziție bună, însă e dificil de pus în practică. Însă eu aș vrea să lucrăm mai punctual, să încercăm să vedem unde anume se pierd banii în, de la bugetul european și programele um, care vedem că sunt ineficiente să nu beneficieze de uh, să nu mai beneficieze de bani, să se îndrepte acei bani spre țări care folosesc corespunzător acele fonduri și nu uh, să vedem cazuri cum ar fi Turcia, țară cu foarte multe probleme. Deci de acolo s-ar putea lua bani. Deci eu mai degrabă spune să facem transferuri și nu să cerem uh, să se dea mai mulți bani noi. Mai este un lucru fundamental, vreau să discut și cu uh, alți raportori. Cred că dacă în unele cazuri uh, se cere o reducere, e oportun, dar pe de altă parte sunt și multe reduceri din bugetare care cred eu că ar putea fi revizuite Bine, nu vorbesc aici doar de rebate, deci de reducerea specifică pentru Marea Britanie, că aici intră în acțiune Brexitul, dar mai sunt 6-7 țări care beneficiază de reduceri și aici cred eu că ar trebui să facem o, evalu- o evaluare, să vedem cum gestionăm situația. Dar împreună cu colegii vom mai putea discuta și sper chiar să uh, discutăm pe cifre, să vedem care sunt cifrele reale și să nu se facă cereri care pot fi considerate fiind prea populiste, ca fiind prea populiste. Fără microfon. Am auzit pozițiile grupurilor politice prin intermediul raportorilor și coraportorilor, așa că acum au cuvântul ceilalți colegi care doresc să intervină, domnul Manca, primul. Ďakujem, pán predseda. Na... Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe de o parte, foarte multe state membre au aceste contribuții la buget, dar nu țin cont neapărat de investiții. Din 2000, în 2013, Consiliul nu a vrut să deschidă resursele proprii, deși în Parlamentul European atunci noi am căzut de acord și găsiserăm o soluție comună. Atunci, anumite guverne au fost de părere că uh, ele nu vor să mai aibă niciun fel de influență asupra bugetului, dar nu e adevărat. Nu este încredit astfel rolul Consiliului. De aceea a, a fost înființat grupul Monti pentru resurse proprii, un grup care a lucrat foarte bine mulți ani și fiecare instituție putea să nominalizeze trei membri. Soluțiile au fost uh, aprobate de toată lumea. Doar pe un singur punct un stat membru nu a fost de acord, că poate nu funcționează ceva când ajung uh, toate instituțiile la un consens. Însă majoritatea lucrurilor convenite nu sunt luate acum în considerare de instituții. Am întrebat Comisia Europeană următoarele. Taxa pe, car- pe cărbune, de ce, pe, pe carbon, de ce aceasta a căzut și nu se mai folosește? Pentru că ne-ar putea ajuta la finanțarea bugetului pe șapte ani. Și Comisia a spus că s-a ținut cont de acest fapt, dar nu era foarte clar de ce, cum să funcționeze totul, așa că s-a renunțat la această taxă pe carbon. Noi trebuie să ne asigurăm că există un buget european pe viitor, dar lucrurile care nu, care nu sunt evidente, lucrurile pe care le facem și nu sunt evidente pentru cetățeni, ar putea să ducă la un nou Brexit. Și nu vorbesc despre o redistribuție, ci ar trebui să ne gândim la bunăstarea poporului. Mulțumesc! Taxa pe um, carbon, dar ar trebui să ne gândim la ea. Doamna Gresle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun niște întrebări. Nu am înțeles foarte clar ce e această garanție pentru copii. Poate ne, puteți spune, ne poate spune autorul mai multe și apoi în ceea ce privește statul de drept. E într-adevăr un lucru deosebit de important în propunerea comisiei statul de drept, da, și apoi și consecințe financiare, însă nu pentru beneficiar, apoi eu pot să spun că așa ceva nu va funcționa. Este foarte clar că trebuie să fie ceva ce să se resimtă și se va resimți. Așa că haideți să nu ne furăm singuri căciula cu un asemenea amendament. Pot să înțeleg că toată lumea dorește să funcționeze programele, însă când există probleme foarte mari într-un stat cu statul de drept, atunci atunci înseamnă că poliția, justiția nu funcționează și înseamnă că beneficiarii finali sunt înșelați de anumite structuri și citesc cazul Ungariei, unde într-adevăr există beneficiari finali care au furat de la Uniunea Europeană. Și sunt lucruri care nu sunt urmărite în justiția națională, așa că nu pot decât să spun că cu asemenea cerințe eu cred că nu ne ajută să ajungem la obiectiv și trebuie să regândim situația. Propunerea comisiei este foarte bună. Îmi pare foarte rău că amendamentele făcute cu privire la uh, drepturile fundamentale în zona euro sunt uh, lăsate la o parte. Noi ne dorim ca zona euro să funcționeze, dar dacă o lăsăm la o parte din dreptul european și statul de drept, atunci e o mare problemă, pentru că e foarte importantă această funcționare a zonei euro. E Uniunea Europeană și trebuie ca legislația să fie respectată în zona euro. Dacă nu, Uniunea Europeană se va destrăma și facem astfel exact inversul la față de ceea ce ar trebui să facem. Eu cred că propunerea Comisiei a fost foarte bună și în acest sens și apoi cât de radicale trebuie să fie consecințele. Asta e a doua parte a problemei și Comisia nu a avut o poziție foarte radicală în ceea ce privește consecințele. În fondul de solidaritate în, în buget cred că e foarte bine, însă cu celelalte puncte am probleme. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gresle. Vă reamintesc că avem o reuniune comună, cont, buget, mâine după amiază întocmai ca să discutăm despre regulile cu privire la uh, respectarea legislației. Acum are cuvântul domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Trei puncte. În primul rând, prioritățile. În primul rând, permiteți-mi să felicit raportorii și coraportorii pentru munca pe care au făcut-o. Punctele, prioritățile. Da. Le tot uh, vehiculăm, spunem, există securitate, migrație, cercetare, crearea de noi locuri de muncă prin IMM-uri, dar există agricultură există de asemenea agricultura, coeziunea și multe alte aspecte. Dacă e să fim onești, și dacă avem acest 1,3 care e obiectivul nostru, nu va fi suficient ca să putem să avem grijă de toate prioritățile stabilite. Așa că ceea ce vreau eu să spun e că trebuie să spunem foarte, foarte clar care sunt prioritățile. Indiferent care sunt acestea și nu voi face o listă din nou cu acestea într-o ordine 1, 2, 3, 4. Dacă îi întrebăm pe cetățeni și am întrebat, e foarte clar care cred ei că sunt prioritățile. Securitatea, migrația și clima așa că poate acesta poate fi punctul nostru de plecare. Priorități clare. Ce aș dori eu să subliniez și să fie o prioritate clară, care încă nu se regăsește aici, e ceful și transportul mecanismul pentru conectarea Europei. Aceștia sunt cei care sunt întotdeauna lăsați la o parte în orice stat membru și mă tem prea mult în politicile Uniunii Europene. Și aici creăm noi valoare adăugată. Trebuie să distingem foarte bine prioritățile. Numărul 2, plus valoarea. Trebuie să înțelegem că e o cu totul altă dimensiune a acestui exercițiu. Nu vorbim de conținut ca atare, ci de axarea pe rezultate. Și încă nu ne aflăm în acel punct încă nu e o poziție destul de clară. Nu spun că raportul interminar, interimar ar trebui să fie foarte clar, dar e ceea ce trebuie să avem în minte când prelucrăm documentul. Trebuie să reușim să facem ca banii contribuabililor să ducă la rezultate. Tot vorbim despre aceste aspecte și mai sunt alte lucruri despre care vorbim foarte mult, însă e nevoie de niște definiții clare în acest sens. Uh, și numărul 3, statul de drept. Sunt coraportor cu doamna Zabal pe acest aspect, așa că mă folosesc de această ocazie pentru a-i spune doamnei Gresle următoarele. Întrebarea dumneavoastră este, bineînțeles, deosebit de importantă și e ca și cum am încercat să facem dintr-un cerc. Spunem că oprim banii, dar beneficiarii finali nu ar trebui să fie afectați deloc. Cum vom face așa ceva? Și mă voi întoarce pe acest aspect în raportul meu privind statul de drept. Însă permiteți-mi doar să vă spun acestea. Până la urmă, trebuie să fie ceva care să aibă sens, să aibă sens într-adevăr pentru statul de drept și să însemne într-adevăr ceva pentru statul membru care nu respectă statul de drept. Și asta trebuie să fie foarte clar. În acest raport interimar nu cred că există o nevoie de a intra în detalii aici, pentru că se va aborda acest subiect separat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Sarvama. Acum are cuvântul domnul Băghe. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut de două ori plăcerea să negociez CFM-ul pentru Parlament. O adevărată plăcere n-a fost întotdeauna, pentru că ceea ce am făcut noi pe conținut, noi Parlamentul și ce am considerat noi că este o necesitate pentru Uniunea Europeană ca să fie gata de acțiune, exista pe de altă parte așteptările cetățenilor care să fie conținute, să se regăsească în buget, uh, și în același timp vedem câte schimbări există în lume cu toate problemele și provocările legate de globalizare, ce se întâmplă în vecinătatea noastră și aici e nevoie de răspunsuri bugetare. Așa că aș vrea să spun că le urez mult noroc celor doi raportori vor că le, e bine că au găsit această nouă abordare cu care să intrăm în negocieri, cu o ofertă clară, cu o definiție clară și o evaluare a cifrelor. În trecut nu am avut așa ceva și e un pas foarte important. Un pas important și pentru credibilitatea Parlamentului pe negocieri. Așa că jos pălăria. În același timp, da, e bineînțeles adevărat că anumite părți ale bugetului nu sunt gestionate într-un mod optim. Și asta se întâmplă în statele membre. Și de fiecare dată e un lucru care are consecințe în dezbatele noastre, de ce resurse e nevoie în bugetul european. Așa că există această necesitate de a pune degetul pe rană și nu ne plânge de ceea ce se întâmplă în statele membre cu politica bugetară, însă în același timp să nu fim în stare să gestionăm destul de bine bugetul european. Așa că aici trebuie anumite state să dea dovadă de mai multă consecvență și să se îmbunătățească. Când vorbim despre aceste mijloace financiare, mai ales în fondurile mari, fie că vorbim de coeziune sau de dezvoltare rurală, este foarte clar că fără aceste fonduri europene, multe state membre, și vorbesc și de unde vin eu, din Schleswig-Holstein, unde uh, au venit foarte mulți bani pentru perioada 2014-2020 din, mari, din marile fonduri și plăți directe pentru agricultură și în sistemul nostru federal, guvernul nostru federal a reușit ca, jumăt- ca jumătate din investițiile publice pe care le fac, să, de jumătate din acești bani să vină din fondurile europene. Deci nu vorbim doar țările de coeziune, ci și țări care sunt în media europeană. Și, acest, și acesta e un subiect foarte important și e un lucru pe care am putut să-l constat. Am organizat ateliere în circumscripția mea despre FEDER, FSE, poliție, pol- politică de migrație, uh, agricultură, dezvoltare rurală. Și cred că e foarte important să răspundem la ceea ce a făcut Comisia ce a propus Comisia. Pe de altă parte, bineînțeles, există Brexitul, nu știm exact cum va arăta divorțul. Divorțul e întotdeauna scump, fie că e unul privat sau în domeniul politic. Și să vedem ce se va întâmpla cu tratatele și cum va exista această, cum va arăta această chitanță de divorț pentru că intervine aici și dreptul internațional, Convenția de la Viena și atunci să vedem ce se întâmplă cu acest partener care dacă nu își îndeplinește partea sa nu va fi un partener economic, politic pe care să ne putem baza. Spunem că vrem mai multă eficiență și de aceea e foarte important ca la marile fonduri să spunem ce se va întâmpla. Dacă ne asumăm aceste responsabilități, atunci trebuie să existe și un cadru european. Și un cadru european care e construit din recomandările specifice pe țară, nu întregul uh, ghid, ci uh, recomandările existente care pot fi utilizate astfel încât să se ajungă la bune dezvoltări pentru creștere și dezvoltare. Când discutăm despre statul de drept, Aici, dacă vrem să fim credibili, e nevoie de altceva, altfel ne vom pierde întreaga credibilitate și atunci mult noroc la alegeri. Eu spun că trebuie să avem acea decizie a Curții Europene în ceea ce privește judecătorii portughezi. Cred că din februarie judecătorii s-au plâns că le-au fost, uh, le-au fost scăzute salariile și că astfel, ei, astfel poziția lor este în pericol. Și apoi sau Curtea Europeană a zis că nu, nu e nicio amenințare la, în ceea ce privește independența conducător, judecătorilor. Însă ce e important sunt comentariile care au fost făcute atunci. Eu nu sunt jurist, am studiat doar puțin, dar tot pot să înțeleg ceea ce se întâmplă. În acele comentarii se spune foarte clar ce reiese din Carta pentru cetățenii europeni. Există independența judecătorilor și aceasta e foarte importantă. Carta Uniunii face parte din tratat și face parte din toate textele noastre legislative. E un ghid. E un ghid mai ales pentru anumite țări unde intervin asemenea subiecte. Și nu putem să eludăm asemenea chestiuni în politică, ci sunt chestiuni foarte importante și lucruri formulate de Curtea de Justiție, ce înseamnă statul de drept. 1,1x sau 1,3, care e cifra potrivită? Putem discuta mult despre asta și rămâne o discuție sensibilă în multe state membre. Și, domnule președinte, cred că trebuie să facem legătura cu ceea ce am început în această comisie de mulți ani, dar poate nu am fost destul de consecvenți, pentru că statele membre nu au fost interesate. De câte ori fondăm o agenție, Agenția Europeană pentru Căile Ferate, să spunem, ce fel de consecințe sunt în statele membre. Nu fac nimic acasă, rămâne administrația lor exact așa cum era. Noi dorim să venim cu o plus valoare, însă structurile duble continuă să existe. Așa că trebuie să fie foarte clar ce se întâmplă cu agenția și ce se întâmplă acasă și statele membre nu își asumă consecințele. Aceste structuri existente Acestea trebuie schimbate și apoi e nevoie să discutăm cu parlamentele din statele membre, cu guvernele de acolo, să discutăm despre aceste structuri duble, triple, să fie foarte clar ce se poate face la nivel european, unde am făcut prea mult, unde putem face un pas înapoi. Nu sunt mare apărător al tuturor agențiilor pe care le avem, nu. Cercetarea am avut audiere unde ni s-a spus că în principiu am putea avea de trei ori mai multe proiecte de excelente în cercetare dacă am avea mijloacele financiare de care e nevoie. E o consecință acestui procent pe care l-am stabilit pentru a fi acordat cercetării și dezvoltării, însă în unele state membre, multe dintre ele, nu s-a atins acest procent. Poate și pentru că există mijloace bugetare care lipsesc la nivel național, pentru că nu totul e atât de facil. De aceea avem nevoie de aceste creștere ale fondurilor, să le ajutăm pe statele membre și mai ales pe acelea care își doresc să impulsioneze cercetarea și inovarea. Nu trebuie să punem coeziunea în paralel cu migrația și poli- celelalte politici. Însă, în Articolele 78 și 80 din tratate ne vorbesc despre mecanismele de crize și ce se întâmplă când există un influx masiv. Și în articolul 80 se discută și despre o povară echitabilă, apar în dreptul primar împărțirea poverii. E astfel formulată. Unii cred că pe ei nu îi privește deloc așa ceva, deși au ratificat tratatul și de aceea e important să analizăm și astfel propunerea Comisiei. Acele state membre care fac mai mult să primească mai multe mijloace financiare. Pentru că dacă nu, din nou, intervine chestiunea legată de credibilitate. Dacă avem lucruri comune la nivel european, securitate și așa mai departe, atunci există și o plus valoare dacă există îndatoriri naționale care sunt foarte, foarte diferite și există multe obstacole care toate acestea dacă pot să fie eliminate, atunci se poate ajunge la o reducere a cheltuielilor bugetare. Și aici, domnule președinte, cred că trebuie să ne concentrăm și aceste 1,3 trebuie să le putem apăra. Trebuie să reușim să trecem peste diferențe și, din nou, să aducem la masa de negocierilor toate aceste chestiuni. Președintele fără microfon. Nu dădusem drumul la microfon. Îi mulțumim domnului Băghe pentru cele spuse și acum are cuvântul doamna Gardia Zabal. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quería eh, a mi vez también felicitar a los... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit pe raportori. Nu sunt eh, felicitări doar de formă. Eu cred că chiar au făcut o treabă foarte bună, mai ales pentru că au venit uh, cu lucruri concrete. De multe ori am dezbătut uh, probleme politice, mari și mici, dar uh, raportorii au pus negru pe alb exact ce anume ne dorim noi, uh, ce, apărăm, ce politice apărăm noi. Și pentru prima oară avem o poziție foarte clară în toate programele și avem și un răspuns foarte clar la toate propunerile făcute de Comisia Europeană. Și cred că uh, E un mod foarte inteligent de a lucra, mai ales că nu uh, se lasă marjă de manevră pentru improvizații și pentru că lucrând astfel, marea majoritate a Parlamentului va avea o poziție coerentă și coordonată, absolut coordonată. Propunerea raportelor ne arată și faptul că ce vrem noi să transmitem, ce poziție avem noi, e una foarte serioasă, E o propunere foarte clară, dar e și o propunere care poate fi uh, pusă în practică și subliniez asta pentru că e adevărat, bun, s-a făcut lucrul ăsta, s-a făcut toată munca asta de jos în sus, am văzut care sunt necesitățile, le-am adunat una câte una și uh, totuși ne-am impus și o limită și da, am uh, pornit de la o premisă și anume că noile priorități să nu fie finanțate din uh, tăieri uh, din bugetul de la politicilor tradiționale. Asta am, așa am reușit să facem quadratura cercului cu aceste 1,3%. De aceea propunerile sunt realizabile pentru că am, am, am văzut care sunt necesitățile și atunci, dacă țineam cont doar de necesități, ajungeam la un uh, buget de, ce știu eu, 4-5%. Dacă vedem toate rapoartele privitoare la inegalități, inegalitățile sunt în creștere, nu în scădere. Sunt uh, uh, teritorii întregi care sunt afectate de inegalități, apoi schimbările climatice, iată, lupta împotriva schimbărilor climatice ne-a dat un adevărat ultimatum. Uh, nu știu exact câți bani ar trebui investiți împotriva schimbărilor climatice, dar e clar că nu e suficient ceea ce avem acum în uh, cadrul financiar. În ce privește uh, uh, cercetarea, lupta împotriva sărăciei, nu, avem toate problemele astea și atunci ce este realizabil de la 1,3? Are un sens pentru că am vrut să fim realiști de aceea am venit cu acest procentaj 1,3. Sigur că nu sunt bani suficient, dar am vrut să fim realiști. Și când vorbim de cadru financiar, ă, la grupul socialist ă, am vrut să punem pe prim plan obiectivele de dezvoltare durabilă, în ce privește strategia și obiectivele pe care le avem noi în Europeană, trebuie să ținem cont de asta și trebuie întotdeauna să avem ca bază această strategie să avem uh, această orientare a strategiei în ce privește programele pe care le vom finanța și cum spuneam, acest 1,3 înseamnă că nu trebuie să uh, tăiem bani de la alte programe ca să putem finanța și propunerea Parlamentului e ca tocmai ca să nu facem aceste reduceri trebuie să sporim uh, banii din propriile resurse. În ce privește propriile resurse, cred că propunerea Parlamentului poate fi îmbunătățită sunt perfect de acord cu ce scrie acolo, dar cred că putem să uh, realizăm ceva mai concret fără a trebui să inventăm nimic, pentru că deja există în raport uh, cu acest cadru financiar uh, multianual văd că am făcut un pas înainte cu cifre mai concrete, cu propuneri mai concrete și cred că și în ce privește propriile resurse mai putem încă să îmbunătățim propunerea fără a schimba Uh, lucrurile pe care deja le-am convenit în martie în luna martie. Deci mai avem uh, de lucrat, însă după cum spuneam la început, munca făcută a fost foarte inteligentă, a fost foarte bine că s-a uh, dat această orientare raportului cu aceste propuneri foarte concrete și cu un răspuns uh, articulat propunerii comisiei și așa e mult mai ușor și pentru a negocia cu Consiliul, deci ceea ce ne așteaptă. Mulțumesc, mulțumim doamne Gardia Saval. Dacă n-a mai cerut nimeni cuvântul, așadar, acum uh, va avea cuvântul raportorul de la Comitetul Social, uh, Economic și Social European și apoi raportorul din partea Comitetului Regiunilor. Uh, aceste instituții vor emite un aviz în legătură cu proiectul nostru. Vă rog, de la CESE, aveți cuvântul. Credeți că în 5 minute puteți să ne comunicați opinia dumneavoastră? Da, voi vorbi în spaniolă. En primer lugar, agradecer la invitación a, a para presentar el, el... În primul rând vreau să vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați, ne adresat această invitație. Noi am, uh, eh, 19 septembrie, la plenul CES, am, am adoptat un uh, aviz. A fost o sesiune foarte interesantă. Vreau să mulțumesc și raportorilor, domnule Rolbri, Lewandowski, Depre, doamne Toma. Invitar la... Eh, mulțumim pentru că au facilitat cooperarea instituțiilor în procesul de elaborare a vizului nostru. Eh, le mulțumim și le felicităm pentru rezultatul muncilor, pentru textul care ne-a fost supus atenției, eh, text care are virtutea de a fi alternativ, are cifre concrete și coincide cu linia comitetului nostru practic expresia unui consens a fost adoptat cu mare majoritate, un consens a celor trei sectoare ale comitetului nostru, adică lucrători, angajatori și sectorul al treilea și, sigur, consensul a fost larg și în Parlament și atunci speranța e să putem face presiune asupra Comisiei și a, și a Consiliului ca să transmitem același mesaj fundamental, ca să se acorde uh, resursele suficiente, care încă nu figurează în propunerea Comisiei, asta pentru a se realiza politicile necesare azi, într-un moment foarte complex, foarte dificil, prin care trece Uniunea Europeană. Și în introducerea documentului nostru vorbim de factorii de care trebuie să se țină cont pentru a cere mai mulți bani, să fie un buget mai ambițios, uh, nu vorbesc de o, o cifră irealizabilă, deci măcar 1,3% din venitul brut european. Deci sugestiile noastre sunt de natură economică, cu finalul politicii monetare expansive, începând cu anul care vine, până acest deficit de investiții continuat în european, vorbim despre riscurile unui protecționism comercial extins în întreaga lume, dar trebuie să reamintim și că uh, continuă această eroziune a coeziunii sociale ca urmare a crizei și a gestionării crizei. Și sunt divergențe între state ceea ce a dus la o criză politică, iată, foarte important din păcate. Au, au crescut naționalismele, ca urmare a crescut extrema dreaptă, unele state membre, iată, nu mai respectă statul de drept. Asta vedem în Uniunea Europeană, în vecinătatea noastră și în întreaga lume. Deci sau Uniunea Europeană răspunde coerent că dorim să realizăm aceste politici diferite de până acum, care să consolideze Uniunea Europeană, care să contribuie la o reformă a Uniunii Economice monetare și monetare și sau uh, situația va fi foarte gravă. Bun, ăsta este contextul. Acum fac doar uh, câteva scurte referiri la lucruri concrete. Uh, sigur, suntem de acord cu cifra propusă pentru a spori bugetul, de acord cu propunerile făcute Uh, din Parlament de a menține cel puțin nivelurile actuale din actualul cadru financiar multianual. A menține uh, sumele destinate coeziunii, politicii agricole și uh, a putea consolida o serie de capitole. În primul rând, investițiile, că nu doar fondul pentru investiții strategice, ci și ansamblul uh, capitolelor legate de investiții uh, de la buget. Ar fi necesar, credem noi, un program specific pentru pilonul drepturilor sociale ale Uniunii Europene ca să ajutăm statele membre să pună în aplicare concluziile, obiectivele, declarații de la Göteborg din noiembrie 2017. De asemenea, credem că ar fi necesar să avem o strategie economică și politică pentru dezvoltarea durabilă și acolo să se regăsească acțiunile, diferitele acțiuni întreprinse pentru a îndeplini obiectivele acordurilor de la Paris, lupta împotriva schimbărilor climatice, dezvoltarea durabilă. Deci ar fi necesar ca pentru a atinge aceste obiective să dispunem de mai multe resurse. Suntem de acord că pentru a avea propriile resurse a trebuit să dezvoltăm, să uh, avem, uh, să adoptăm uh, propunerile grupului de nivel înalt prezidat de Mario Monti. Și de asemenea, propunerea vorbește despre asta. Deci, propunerea noastră, adică poziția noastră, mă scuzați, e foarte critică față de propunerile uh, Comisiei Europene cu resurse insuficiente, dar bun, sunt propuneri ce se referă la structură, flexibilitate, simplificare, astea sunt pozitive, numai că cifrele prevăzute nu sunt suficiente. Apoi mă voi mai referi la prioritățile Comisiei Europene, v-ați referit dumneavoastră la asta, așa că mă opresc aici. Vă mulțumesc din nou că ne-ați invitat la Comisia dumneavoastră. Mulțumim, domnule raportor. Acum domnul Nicola Dobroslavici, din partea Comitetului Regiunilor, are cuvântul. Thank you, Chair. For the... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dat ocazia de a prezenta avizul uh, pe care l-a elaborat Comitetul Regiunilor pe marginea CFM. Vreau să vă prezint în rezumat uh, esența avizului nostru. Recunoaștem că sarcina Comisiei Europene de a elabora această propunere a fost una dificilă, dată fiind situația actuală, mai ales în lumina Brexitului. Propunerea este o bază bună de discuții, dar trebuie să fie modificată substanțial înainte de adoptarea sa. Susținem prioritățile asupra cărora se concentrează Comisia și provocările pe care le subliniază și nevoia de a aloca mai multe resurse acestora. Însă, nu pe seama politicilor de coeziune sau politicii agricole comune, mai ales uh, nu a politicii de dezvoltare rurală. Salutăm propunerea de a conecta utilizarea fondurilor sau de a condiționa utilizarea fondurilor de statul de drept în statele membre, dar cerem să existe un set uh, clar de criterii pentru a evalua deficiențele și vrem să ne asigurăm că beneficiarii finali vor fi protejați în cazul în care se vor impune sancțiuni uh, unui stat membru. Opu- ne, ne opunem ferm reducerilor în politica de coeziune și uh, regretăm uh, și vrem să se îmbunătățească uh, poziția deteriorată pe care o au beneficiarii finali. În ceea ce privește reducerile la politica agricolă comună, mai ales cel al doilea pilon, dezvoltare rurală, trebuie să uh, avem aceeași abordare. Reamintim faptul că și Parlamentul European și Comitetul Regiunilor au cerut până acum mai multe resurse proprii care ar rezolva și cererile noilor uh, care decurg din noile priorități și uh, provocări și care vor menține, măcar la nivelul actual, uh, politica de coeziune și politica agricolă comună. Uh, este singurul uh, nivel care este acceptabil pentru regiuni și pentru autoritățile locale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule raportor, spune președintele. Mulțumim că ați fost uh, clar, ați fost conciși. Acum, înainte de a da cuvântul uh, din nou cu raportorilor aș dori să le repet că uh, sunt admirativ față de eforturile lor și le adresez complimente. Et avant de donner la parole à Monsieur Schwartz. Și vreau să dau cuvântul domnului Schwartz, dar vreau să spun că dans les meilleures conditions possibles. Avem un document care, din punct de vedere al Parlamentului, ne va permite să demarăm cât mai bine posibil uh, negocierile cu Consiliul și sperăm că înainte de sfârșitul anului Consiliul va putea să uh, găsească un mandat pentru negocieri și aș vrea doar să insist asupra noțiunii de valoare adăugată europeană și să mă refer la provocările globalizării în ce privește clima, apărarea, securitatea, digitalizarea, migrația, politica spațială, după cum a spus domnul Böge, în legătură cu agențiile, Uh, mă gândesc câte, uneori că anumite cheltuieli pe plan național nu mai au eficiența uh, necesară și ar putea redeveni eficiente doar dacă ar fi niște politici și niște cheltuieli pe plan european. Deci poate mm, trebuie să lansăm un apel uh, șefilor de state și de guverne ca să ajungem la un acord pentru ceea ce am putea numi niște bunuri comune europene care să fie apărate în interesul concetățenilor noștri și sigur cu o suveranitate europeană. Deci să facem un apel că dacă identificăm uh, cheltuieli care n-au eficiența cerută la nivel național pentru că mizele sunt, provocările sunt mondiale, atunci ne-am putea închipui ca în anii următori cheltuielile astea să fie transferate de la planul național spre planul european și atunci bugetul nostru european ar fi mai consistent, fără a spori cheltuielile publice în Europa, astfel încât am demonstrat că poate aici avem valoarea adăugată europeană. Acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Schwarz. Thank you, Mr. Chairman, and I will present some... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să prezint câteva comentarii preliminare ale Comisiei pe baza proiectului de raport interimar. În primul rând, considerăm că acest raport este un fundament foarte bun pentru negocierile care urmează cu Consiliul și felicităm și noi uh, pe cei patru raportori. Sigur că cifra de 1,3% din VNB este foarte ambițioasă, dar e bine că e ambițioasă. Tocmai asta trebuie să facă Parlamentul European. Ați crescut credibilitatea acestui raport prin faptul că oferiți o defalcare foarte detaliată a modului în care acest 1,3% ar duce la creșteri pentru anumite programe, ceea ce cred că e foarte util pentru dezbaterea pe care o purtăm la Consiliu. Comisia salută de asemenea ceea ce spuneți pe mai multe dintre chestiunile orizontale să menționez o chestiune foarte importantă, flexibilitatea. Raportul dumneavoastră se bazează pe propunerea Comisiei de Flexibilitate. Cereți flexibilitate suplimentară, ceea ce sigur că înțelegem. Din păcate, însă, la Consiliu, discuția merge în direcția opusă. Există state membre sau grupuri de state membre care doresc o fuziune între instrumentele de flexibilitate a mai multor uh, instrumente de flexibilitate și noi credem că acest lucru ar putea să riște, să reducă foarte mult flexibilitatea pe care o avem, mai ales cea pe care a negociat-o Parlamentul data trecută pentru acest CFM, ceea ce ne-a permis, de exemplu, să răspundem crizei migrației, dimensiunii interne și externe a um, crizei migrației, răspunsul nostru tocmai s-a datorat faptului că am aveam această flexibilitate și ne temem dacă aceasta ar fi redusă uh, și deci acest punct um, necesită o atenție um, deosebită în următoarele săptămâni, mai ales în interacțiunile cu Consiliul. În ceea ce privește resursele proprii, salutăm acest raport um, Uh, auzim mesajul uh, Parlamentului foarte clar, mai ales în ceea ce privește resursele proprii în CFM și Consiliul uh, e conștient de această condiționalitate pe care a menționat-o domnul raportor Lewandowski. Um, luăm notă de faptul că de mai multe ori comisarul Oettinger a a vorbit despre alți posibili candidați pentru resurse proprii, ați vorbit despre taxe pe tranzacții financiare, taxa digitală, uh, și Comisia este pregătită, pregătită să examineze aceste elemente odată ce discuțiile pe baza actelor de, de bază vor ajunge la un punct uh, mai avansat. Deci uh, avem disponibilitate și deschidere. Vă mulțumim pentru susținerea, pentru mecanismul statului de drept și permiteți-mi să clarific, pentru că a fost menționat acest lucru în dezbatere, doamna Gresle, uh, Articolul 4.2 din proiectul de regulament pe care l-am propus protejează beneficiarii finali. Deci împărtășim îngrijorările dumneavoastră și le abordăm, de fapt, în regulament. Eventual, v-am invita să, să examinați uh, acest mecanism de sancțiuni după cum știți, uh, temeiul juridic pentru mecanismul statului de drept este buna gestiune financiară. Pentru noi, buna gestiune financiară este o chestiune, mm, o modalitate evidentă de a gestiona finanțele publice și un mecanism de sancțiuni um, e o formulare prea dură pentru ceva ce ar trebui să fie evident de la sine în gestionarea bugetului. Permiteți-mi eventual să vă informez uh, cum se va desfășura procesul. În această săptămână, chestiuni orizontale vor fi discutate la Coreper, inclusiv flexibilitatea, uh, pe rubricile 1, 3, 5 și 7. Săptămâna viitoare va avea loc uh, Consiliul Afaceri Generale, o dezbatere de prânz pe următorul CFM care va analiza aceste chestiuni um, și apoi uh, sigur că vor veni informații uh, la Parlamentul European și pot să vă spun că merg foarte repede lucrurile la Consiliu. Avem două întâlniri tehnice pe săptămână și trecem deci prin toate aceste chestiuni. Și sigur că raportul dumneavoastră va fi foarte util în noiembrie când va fi adoptat pentru a informa Consiliul și Comisia cu privire la poziția dumneavoastră. Deci, în încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru că ați invitat Comisia la această dezbatere și um, cu mare plăcere continuăm cu dumneavoastră um, discuțiile acestui raport. Mulțumesc, domnule Șoars, că ați vorbit despre ambiția Parlamentului. Acum regretăm că Comisia n-a avut din start uh, același nivel de ambiție. În ce privește statul de drept, uh, Sigur că temei juridic e cel care e, însă din punct de vedere politic, noi trebuie să fim conștienți că contribuabile din anumite state care contribuie net ar putea să-și pună semne de întrebare că state, anumite state beneficiare nu respectă Carta Drepturilor Fundamentale și a Valorilor de, uh, Europene. Asta ar, va avea un cuvânt greu de spus la următoarele alegeri, deci dincolo de aspectul juridic. Mm. Noi trebuie să fim conștienți că Europa înseamnă și o construcție bazată pe valori comune, libertate, stat de drept. Domnule Böge, doriți să luați cuvântul? Da, domnule președinte, până la urmă cred că propunerile discutate astăzi nu sunt doar ambițioase, sunt și logice. Cred că Comisia ar trebui să țină cont de cuvintele astea, deci nu ambițioase, nu atât ambițioase cât logice. L'invitation est faite à la comisie. Deja o invitație adresată comisiei, spune președintele invitație să, să, să se gândească bine ce vrem să facem. Vrem o Europa care să pară neputincioasă sau o Europa care, care uh, ajunge la o autonomie a suveranităților, o autonomie strategică, dacă nu putem oferi asta cetățenilor europeni, cum putem să le spunem că vrem o Europa care ne pregătește viitorul, care îi va proteja pe viitor? Bun, zi, cine a cuvântul? Doamna Toma, domnul Olbricht. Doamna Toma, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi uh, atât uh, com, comitet, Comitetului Regiunilor, Consiliul Economic și Social pentru munca lor, pentru colaborarea dintre noi. Uh, Da, iată, sunt foarte mari puncte de convergență între noi. Și vă spun mai întâi, luând cuvântul înaintea colegului Olbricht, că am vorbit uh, la început despre metodă, acum voi vorbi despre politică, regret că sunt colegi care au pus întrebări și au plecat. În ce privește obiectivele transversale, e adevărat că n-am vorbit despre acestea, dar sigur că am reluat ce se prevedea în martie, ba chiar am depășit ce se, vor, ce se prevedea acolo la codecizie. Obiectivul transversal de 30% a fost reluat, am reluat obiectivele de dezvoltare durabilă în mod transversal, am fost foarte concreți. În raportul codecizie s-a prevăzut într-un amendament uh, că la revizuirea la jumătatea de mandat, care va fi de data asta obligatorie, că astfel vom evita dezbaterea acelea fără sfârșit despre e obligatorie sau nu revizuirea, trece în revistă. De data asta va fi obligatorie. Și cerem comisiei să fie pregătiți să facă un sistem de referință nu de performanță nu abstract, ci care să țină cont de obiectivele acestea de dezvoltare durabilă, printre care egalitatea dintre femei, femei și bărbați. Ă, tânăra care era prezentă aici în sală alături de domnul Torvalds ne-a vorbit despre asta. Deci, ă, revizuire obligatorie, egalitatea bărbați-femei, chestiunea flexibilității, eu am înțeles care sunt argumentele comisiei, dar trebuie să găsim o cale de mijloc între inflexibilitate și predictibilitate și apoi și obiectivele politice, pentru că am putea face un buget uh, totalmente flexibil, dar asta ar însemna un buget care nu mai are obiective politice, nu mai are priorități politice, dar, uh, care, sigur, s-ar putea adapta prioritățile momentului, priorităților momentului. Deci trebuie să găsim calea de mijloc între flexibilitate și predictibilitate și obiective politice. Încerc în continuare să-l convinc pe domnul Colmel și voi încerca să fac asta până la sfârșitul mandatului, să uh, convin că argumentele noastre sunt bine întemeiate. De data asta, iată, Uh, iată, am aici uh, avizul Bundesratului, deci Consiliul Constitu- Constituțional. Uh. Camera Superioară, de fapt, a Parlamentului German, care spune că se opune acestor reduceri de la agricultură din al doilea pilon. Deci Bundesratul spune că practic face un raport aproape ca al nostru. Deci totuși, până la urmă, nu e atât de greu. Put- cred că putem reuși. Apoi, în ce privește programele, fondurile alocate programelor? M'expliquerai après, hein, parce que je sais pas. euh, sur les programmes Așadar, spuneam programele și fondurile, îi reamintesc doamnei Gresle că sigur că nu noi suntem la originea tuturor programelor noi de la Comisia pentru Bugete, după, după cum am spus referindu-mă la metodă, am răspuns reacțiilor de la comisiile sectoriale, mai ales garanția pentru copii. Dar, deci, aceste noi programe, cred că e clar că sunt întemeiate și asta ă, pentru că de când s-au aplicat politicile de austeritate în Europa, s-a produs o catastrofă, a crescut uh, îngrozitor uh, sărăcia în rândul copiilor, sugarilor. E un fenomen care trebuie stopat, mai ales în anumite țări este pregnant acest fenomen. Deci de acolo pleacă sărăcia în rândul copiilor. Și atunci știu că sunt proiecte pilot gestionată de Comisia pentru uh, capitolul ocupare, afaceri sociale, deci vă rog să vă informați în legătură cu ce conțin aceste proiecte pilot. În ce privește mecanismul de interconectare, domnul Sarveama, cred că a pus o întrebare. Am prevăzut o creștere cu 6 miliarde și jumătate de euro. Sigur, uh, avem limite, dar totuși am făcut pași înainte. Și a, sp- a, a vorbit și domnul Fernandes, a spus niște cuvinte în legătură cu Consiliul, dar cum s-a spus de către domnul Fernandes și nu numai, obiectivul Parlamentului e să-și facă treaba în cele mai bune condiții și să-și asume responsabilitățile politice care spun că, pe de o parte, noi trebuie să avem un buget la înălțimea politicilor pe care ni le dorim, ca să nu mai fim ipocriți, să nu mai afișăm priorități și apoi să nu le finanțăm sau să facem reduceri, după cum s-a întâmplat cu cadru, și cadrul financiar actual, fără bani pentru politica de cercetare, iată, de exemplu. Așadar, că noi am adap- așadar noi am adaptat bugetul la prioritățile pe care le-am uh, stabilit. Apoi, Bun, poziția noastră este una rezonabilă, cum spune domnul Böge. E doar rezonabilă, e serioasă. Ce nu ar fi serios și să mă scuze comisia pentru 108, 108 din PIB. Asta nu corespunde priorităților. Când ni se spune că 1,3 e prea ambițios sau prea pretențios, dar totuși în anii 90 eram la 1,27 și în anii 90, sigur, nu era criza investițiilor uh, care a intervenit după criza din 2008. Desigur, situația nu era la fel nici în materie de securitate, apărare. Nu ne confruntam cu șomajul, mai ales al tinerilor, cu problema sărăciei infantile despre care am vorbit. Deci, bun, deci nu eram nici în situația asta cu alertele Uh, climei, iată, ni s-a spus că trebuie să fim serioși. Deci nu aveam nici pe departe asemenea provocări. Și totuși aveam 1,27 din PIB. După 20 de ani avem 1,8. Credeți că asta e o atitudine serioasă? Eu vă spun că nu. Nu e deloc uh, o propunere serioasă cu 1,8. Serioasă ar fi o propunere, propunerea Parlamentului. Sper să fie serioasă uh, la jumătatea lui noiembrie, după sesiunea, după votul din plenară. Încheie aici pentru că da, am mai spus-o, dar totuși uh, când am discuții bilaterale cu reprezentanții statelor membre, am impresia că statele, uite, am vorbit despre Bundesrat, dar mai e și Republica Cehă, nu știu, Parlamentul Român, Parlamentul Portughez și altele când citesc luările astea de poziții ale adunărilor naționale din statele membre, totuși am impresia că uh, suntem pe calea cea bună, poziția noastră e logică și serioasă. Însă, când discutăm cu consiliu, în ansamblu său, acolo parcă nimeni nu îndrădește să facă primul pas, să spună, da, domnule, sunt de acord cu Parlamentul. E un fel de fraternitate, așa, uh, care îi face să uh, nu ia nicio poziție, deci paralizează lucrurile. Și închei totuși, deci cred că în același timp trebuie să și fim serioși și să ne apărăm uh, poziția, să demonstrăm că e o poziție foarte pertinentă, să continuăm să uh, discutăm cu statele unul câte unul. A spus și, nu știu, ieri uh, chiar, de, chiar reprezentanților celor de jos uh, le-am spus, păi spuneți-le, spuneți vorbiți direct cu Parlamentul, nu știu dacă vom reuși să facem, însă credem că trebuie să terminăm cu uh, schemele astea învechite și complet depășite, cu luările astea de poziții uh, învechite, să avem poziții politice. Hai să îndrăznim să facem asta și cred că de ce să nu visăm? am putea să, ca până la finalul mandatului să avem totuși o poziție ambițioasă, serioasă, credibilă, la înălțimea ceea ce trebuie să fie instituțiile uh, Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim, e o chestiune de guvernanță, ca o orchestră. Există foarte mulți foarte buni și trebuie toți să cântem împreună o simfonie. Domnule Olbricht, in the, just in the center. Da, de fapt suntem tocmai în miezul dezbaterii în ceea ce privește competențele Uniunii Europene. Și asta am spus de la bun început. Ce vor să facă statele membre în politicile comune, cât va costa și avem bani pentru asta sau nu. Deci tocmai asta discutăm acum. Atunci când vorbim despre 1,3%. Noi, Parlamentul, declarăm ce anume ar trebui să facem cu toți împreună și credem că, în cele din urmă, costul acestor acțiuni se ridică la 1,3% din VNB. Deci asta este logica gândirii raționale. Um, suntem surprinși că limitele discutate în Consiliu de la 1.0 la anumite state membre, 1.3 de la noi și Comisia nu este la mijloc. Comisia spune 1,08. Deci, pentru negocieri, cred că din punct de vedere strategic nu e o poziție foarte ușoară. Noi noi trebuie să ne comportăm uh, ca și până acum, spunând trebuie să fim raționali. Atunci când vorbim despre detaliile concrete, când citim printre rânduri sau am ascultat printre rânduri ce și-au spus colegii, uh, colegul nostru de la Verz spune că nu data contează doar, ci și calitatea. Asta e, pentru, e valabil pentru noi toți, nu Uh, ne cramponăm de această dată. Avem nevoie de un buget de o bună calitate. Și ideea nu este că nu ne vom crampona de o anumită dată, dar nici Consiliul nu va trimite spre aprobare bugetul dacă știu că nu-l vom aproba. Deci, sau dacă vor să provoace o catastrofă, ceea ce nu prea imaginez înainte de alegeri. Deci toată lumea cred că vrea o bună calitate a bugetului. Întrebarea este dacă uh, timpul, uh, momentul acesta politic, uh, permite sau cere o anumită calitate. Respectiv, ce fel de proiect este necesar acum? E interesant că unii dintre colegii noștri, de exemplu de la EFD, spun că a, totuși uh, ar trebui să rămână o parte dintre reduceri. Care? Care? Uh, reducerea pentru Olanda, pentru Germania. Deci asta schimbă complet filozofia și ne arată că nu vom avea o dezbatere ușoară în Parlamentul European, pentru că avem abordări diferite și cu cât, cu cât ne apropiem de alegeri, cu atât vom vedea mai multe divergențe. Să mă refer doar la câteva elemente. Statul de drept. Sigur că Inge Gresley are dreptate, nu suntem naivi. Întrebarea este, ca politicieni, cine vrem să simtă consecințele. Vrem ca ele să fie simțite de guverne și să plătească din bugetele naționale, pentru că nu vor avea de ales, sau vrem ca beneficiarii finali, IMM-urile și așa mai departe, ei să simtă consecințele. Și ei vor simți că lucrurile nu merg bine. și atunci vor zice hai să schimbăm guvernele. Nu, noi spunem hai să nu exagerăm, pentru că dacă IMM-urile vor simți consecințe și universitățile și centrele de cercetare, atunci vocile anti-europene vor exploda. Deci trebuie să ne gândim și la situația politică din Europa, pentru că toată lumea va fi furioasă. Deci, să spunem foarte clar, cine încalcă legea, cine nu remediază situația? Guvernele, Guvernele ar trebui să fie, deci, responsabile. Nu față de Uniunea Europeană, ar trebui să fie responsabile fața cetățenilor și IMM-urilor, ar trebui să simtă această responsabilitate. În ceea ce privește cele spuse de domnul Sarvama, cred că e foarte interesant pentru că este o dezbatere în curs de desfășurare în Parlamentul European. Și nu sunt de acord că ceful este obiectivul, este doar un instrument. Ați spus că uh, unul dintre cele mai importante obiective este CEF, mecanismul conectare a Europei. Um, nu, CEF e o idee interesantă, nu va înlocui totul. Um, Sigur că va conecta lucrurile la nivel transfrontalier, sunt de acord, dar uh, dezbaterea dintre tran și regii despre fondul de coeziune care să se transfere către CEF și știm foarte bine ce se întâmplă. Nu suntem naivi. Dacă luăm bani din fondul de, fondul de coeziune și îi punem în fondurile pentru CEF și stau în uh, uh pachetele naționale trei ani, e diferit. Uh, față de situația în care luăm de la coeziune și imediat îi băgăm la licitație, licitație pentru uh, CEF. Unele state membre vor fi interesate de acest sistem pentru că vor fi pregătite și știu că celelalte nu vor fi pregătite, deci o să, o să ia banii. Deci banii vor fi luați dintr-o țară uh, către o altă țară, nu o să spun care țară luptă pentru asta, dar știți foarte bine, de unele dintre țări pur și simplu așteaptă să pună mâna pe bani, să-i uh, Um, transfere, deci prin uh, licitație. Îmi pare rău, asta e, asta e realitatea. Și mm, uh, trebuie să întreb pe domnul uh, Kölmel un, un lucru. Am o întrebare pentru domnul Kölmel. Uh, știu modul în care gândiți dumneavoastră și noi suntem uh, de, suntem de acord la diagnostic, dar nu suntem de acord la concluzii. Întrebarea mea este foarte politică va fi de acord întregul dumneavoastră grup uh, cu reducerile la coeziune și agricultură? Ce prezentați? Păr poziția dumneavoastră sau a grupului ACR? Eu am prezentat uh, poziția majorității grupului ACR ca orice coordonator. Sigur că și la PP avem uh, opinii divergente. Nu e nimic deosebit, dar cred că vocea dumneavoastră este radicală. Noi avem mici divergențe, dar uh, dumneavoastră sunteți mai radical. De aceea lucrul ăsta e important din punct de vedere politic. Mulțumesc. Je vais maintenant inviter les co Și acum ra- raportorii de la resurse proprii, domnul Lewandowski. Trei puncte scurte. La 16 octombrie, după prânz, ar trebui să știm deja ceva mai multe cu privire la statele membre, dacă se apropie de o poziție comună sau încă au uh, o poziționare pe diferențe. Dar să sperăm că vom ajunge la un, mai, o mai o bună etapă a negocierii. Apoi, la resursele proprii, Nu e niciodată prea mult să ne tot repetăm, repetăm principiile de supropunere. Trebuie să fie respectată fiscalitatea suverană a statelor membre. Decizia trebuie să fie una, una unanimă, să fie ratificată de parlamentele naționale. Dacă există anumite resurse proprii, atunci nu e un joc între diferitele tipuri de taxare sau diferitele proporții ale taxelor existente deja care se intre în bugetul european, ci e un joc, o interconexiune între noi candidați care se livreze spre buget și contribuția VNB care ar trebui să rămână pentru că e una foarte stabilizatoare. Resursele proprii nu sunt previzibile și contribuția VNB e partea predictibilă din bugetul european, stabilizează bugetul european condiționalitatea noastră în ceea ce privește veniturile pentru cheltuieli ar trebui să fie bazată pe un text precaut, altfel încât să nu intrăm în niciun fel de capcană după aceea, dacă se întâmplă un scenariu prost. Și al treilea punct, statul de drept trebuie să fie suplementate condiționalitățile macroeconomice deja existente în buget. E nevoie de o procedură bazată pe articolul 7 Problema cu instrumentarul de sancțiuni în Uniunea Europeană e mai degrabă că pedepsește cetățenii și nu guvernele care manevrează regulile. Așa că acest exercițiu e unul foarte dificil să dezvoltăm o nouă metodologie astfel încât să îi protejăm pe beneficiar. Dacă guvernele sunt cele care trebuie să plătească în caz de suspendarea fondurilor, acestea nu vor plăti din propriul buzunar, ci din banii publici, deci intervin banii contribuabililor. Haideți să încercăm ca totul să devină mai vizibil pentru cetățeni, nu ei să fie pedepsiți pentru păcatele guvernelor. Dans nos démocraties, la souveraineté est Într-o democrație, suveranitatea e iubită și guvernele sunt alese de cetățeni prin vot. Așa că există o responsabilitate față de cetățeni. E foarte complicat să sancționezi un guvern și să-i protejezi pe cetățeni. Domnule Sarvama, mulțumesc. Până la urmă, nu cred că putem face o separare 100% între guvern și popor. E foarte dureros, însă aceasta este esența exercițiului până la urmă. Mulțumim, mulțumesc că mi-ați exprimat gândul, domnul Dupre. Foarte pe scurt, domnule președinte, cât despre resursele proprii. Le mulțumesc colegilor care au sprijinit propunerile pe care le facem noi. Mi-am notat de asemenea că o parte dintre colegi vor să depună amendamente. Le vom examina cu atenție și vom încerca să găsim un echilibru potrivit între ceea ce ar putea să arate hotărârea Parlamentului și prudența în negocieri să nu creăm un blocaj încă de la început. Echilibru pe care trebuie să-l găsim, acesta e important și vorbim aici de un mecanism foarte delicat. Cât despre restul, domnule președinte, voi vorbi ca raportor din partea grupului meu politic mai degrabă decât raportor de resurse proprii. Eu sunt hotărât și sunt de acord cu cele spuse de raportori și de colegi, însă dezbaterea abia a început. Eu aparțin unui grup în care noi considerăm că ceva ce nu e acceptat de toată lumea nu e bun și trebuie prezentat la opinia publică. Uh, Ceea ce facem noi aici e să luăm o decizie politică și e de asemenea o luptă politică, pentru că trebuie să ducem o muncă de convingere. În grupul meu există parlamentari care spun nu țineți cont de Brexit, Brexitul tocmai s-a întâmplat, e un stat care nu mai e acolo trebuie împărțite cheltuielile. Sunt unii care gândesc atât de simplu, alții spun sunteți un grup de tradiționaliști, nu faceți decât să reluați politicile care au existat până acum și nu țineți cont de felul în care evoluează lumea. Tot timpul dați atâta pentru coeziune, agricultură, însă nu vedeți ce se întâmplă cu competiția la nivel mondial și creditele de care e nevoie, care trebuie modific- mobilizate pentru tranziția energetică și schimbările climatice. Există toate aceste idei. Noi am făcut alegerea noastră, eu mi-o asum și o voi apăra. Însă în anumite grupuri politice dezbaterea va fi una foarte aprinsă ceea ce e un semn bun pentru democrație. Și e de asemenea un lucru important să facem această dezbatere să ajungă la public. Iată un discurs exaltant. Altfel spus, dacă nu reușim să ajungem la un acord fără dificultăți între noi, însă vom vedea ce se va întâmpla în interiorul fiecărui grup politic și să vedem că ce fel de dinamici există în aceste grupuri politice. Va trebui să ieșim în întâmpinarea Consiliului și va trebui să avem o argumentare bună. Va trebui ca argumentele noastre să le spună ceva cetățenilor europeni, pentru, fiind, pentru că singura modalitate în care putem activa guvernele e prin opinia publică. Așa că să încercăm să ne asigurăm că argumentele noastre vor putea fi înțelese de cetățeni, de toți cetățenii europeni. A fost o dezbatere foarte interesantă. Le mulțumesc raportorilor, tuturor celor care au intervenit, le mulțumesc celor de la CESE și de la Comitetul Regiunilor. Acum suspendăm ședința noastră, continuăm la 14.30 cu o reuniune cu ușile închise. când poate vom putea înlătura o rezervă pe care am adoptat-o la voturi. Despre CFM, amendamentele pe raportul interimar trebuie să fie depuse până la ora 10 în 15 octombrie. Votul în Comisia de Buget va avea loc la 5 noiembrie și în prima sesiune plenară din noiembrie, atunci Parlamentul European va vota la Strasburg. Se suspendă ședința.